Koleżanki i koledzy. Dragi colegi, deschidem această sesiune. Anunț redeschiderea sesiunii care s-a întrerupt pe 17 februarie. Procesul verbal de la ședința precedentă sunt disponibile. Aveți comentarii? Se pare că nu. Așadar, procesul verbal a fost adoptat. Aș dori să prezint uh, trei uh, informări. Mai întâi, că declarația în scris 89 bară 2010 a obținut numărul necesar de semnături. Așadar, a devenit text adoptat de către Parlamentul European. Această declarație se referă la reintroducerea unilaterală a cerințelor de viză de către Canada în ce privește cetățenii cehi. Parlamentul European se așteaptă ca Comisia și Consiliul să întreprindă măsuri neîntârziat uh, față de Canada în vederea abolirii cerinței de viză pentru cetățenii cehi ne exprimăm solidaritatea de plină cu cetățenii cehi care ar trebui să se bucure ca și alți cetățeni Uniunii Europene de posibilitatea de a intra în Canada fără viză. A doua declarație. Pe 11 martie, pentru a șaptea oară, vom sărbători Ziua Europeană a Victimelor Terorismului. În acea zi, în anul 2004, atacuri cu bombă la Madrid au ucis peste 200 de persoane. 16 luni mai târziu au fost ucise peste 60 de persoane la Londra. Terorismul nu are nicio justificare. Niciun atac, niciun terorist uh, nu va slăbi niciodată spiritul solidarității europene și al democrației. Trzecia informația. Z dużym zaniepokojeniem Acum a treia informare am primit uh, informații îngrijorătoare în legătură cu uh, reluarea aplicării pedepsei cu moartea în ce privește cinci persoane în Taiwan și execuția acestora. Aplicarea pedepsei cu moartea în 2010 după un moratoriu de facto care a durat începând cu anul 2006.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 Termenul limită pentru amendamente este luni 7 martie, ora 19. Votul se va ține tot miercuri 9 martie la ora 12 și 30 de minute. După cum ați auzit și ați văzut, aceste anunțuri sunt aceleași pentru anii 2012 și 2013, aceeași procedură. Anunțul următor. Domnul Joe Higgins și domnul Alan Kevin m-au informat în scris în legătură cu expirarea mandatelor lor ca membri ai Parlamentului European ca urmare a alegerii lor în Parlamentul irlandez. Parlamentul European acceptă această informare și în conformitate cu aliniatul corespunzător din uh, regulamentele referitoare la alegerea membrilor Parlamentului European în alegeri directe, precizează că aceste două locuri sunt vacante începând cu 25 februarie anul curent. Și ultimul anunț, semnarea de acte juridice prin procedura obișnuită legislativă. Miercuri, președintele Consiliului și cu mine vom semna patru acte normative în conformitate cu articolul 74 din uh, regulile de funcționare ale Parlamentului European și iau notă de faptul că se vor publica în procesul liberal al actualei sesiuni. Ele se vor publica în procesul verbal. Patru acte legislative ale căror titluri vor fi publicate în procesul verbal. Acum trecem la stabilirea agendei pentru săptămâna actuală. Proiectul final de agenda a fost adoptat pe 3 martie de către conferința președinților, conformitate cu articolul 137 din regulament și ați primit acest proiect de ordine de zi. Acum vom stabili agenda zi cu zi. Luni, nicio schimbare, niciun amendament, nicio propunere marți, atenție, pentru marți există o modificare. Comitetul uh, pentru afaceri juridice a adoptat un raport al domnului Peronia în legătură cu imunitatea pentru domnul Elmar Brock. De acord cu grupurile politice și în baza regulii 138, acest raport va fi inclus uh, la timpul de vot de mâine. E o procedură obișnuită în baza regulii 138 din regulile acestui Parlament. Miercuri și joi nu există propuneri de modificare. Iată de ce putem considera această ordine de zi ca fiind adoptată și putem trece mai departe la primul raport. Autor este colega noastră Ani Podimata modele inovatoare de finanțare la nivel european și mondial. Mr. Odi, the floor is yours. Domnul Odi, aveți cuvântul. Aș dori să intervin pe baza articolului 16 din Tratatul Uniunii Europene. În această săptămână, la inițiativa Uh, lui Nicola uh, Sarkozy, care dă dovadă de simț comunitar, propunerea ca să aibă loc un Consiliu European excepțional vineri. Uh,